colleagues, I think we're going to... Bună dimineața, dragi colegi. Începem lucrările pe ziua de astăzi. Avem foarte multe voturi, multe compromisuri și sper ca votul să dureze mai puțin. Însă, înainte de vot, salut două grupuri de vizitatori. În primul rând, în numele profesorului Krasnodevski, avem un grup de vizitatori. There, there's a group invited venit astăzi la invitația dumnealui. Și un alt grup de vizitatori din partea rețelei Don Bosco, un ordin catolic care lucrează cu copii, cu tinerii uh, pentru a combate sărăcia. Deci vă salut și vă urez bun venit la ședința comisiei noastre. Înainte de a începe voturile, haideți să facem un test, să vedem dacă totul funcționează. Vă rog să verificăm butoanele. 20 de cartele au fost introduse, vă rog să apăsați pe butoane, să ne asigurăm că funcționează fiecare cartelă de vot. Bine, totul funcționează. Avem 21 de cartele. Vă mulțumesc. Ok, we starting... Începem cu raportul domnului Enrique Guerrero Salom. Enrique, dorești să spui ceva înainte de a începe votul? Nu. Vreau doar să le mulțumesc grupurilor pentru modul în care am colaborat, pentru elaborarea acestui aviz primind relațiile politice între UE și America Latină. Mai ales că a fost și Strasburgul săptămâna turcoasă, și a fost foarte greu să ne mm, întâlnim, să discutăm despre amendamentele de compromis. Eu am încercat, practic, să fac un amendament de compromis la fiecare aliniat din rezoluție și, așa cum se vede și pe lista de vot, au fost uh, acceptate foarte multe amendamente. Vă mulțumesc foarte mult! Putem începe deci votul. Începem cu compromisul A pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri respins. A doua parte, amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se, accept, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, să verificăm prin vot electronic la amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul la 43. S-a închis. Se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic la 47. Cred că a fost adoptat. S-a închis votul și adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri respins. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, mă scuzați, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri respins. Votăm prin vot electronic întregul aviz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă cu o majoritate foarte clară și cu 5 abțineri. Felicitări raportorului și tuturor celor care s-au implicat. Ok, we, we move on now to the... Trecem acum la avizul în legătură cu acțiunile Uniunii Europene pentru durabilitate. Avem și încă un text uh, în legătură cu implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uh, e un text practic geamăn cu celălalt. Eli Schlein este raportoarea noastră. Vreau doar să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru modul în care am colaborat. Iar tot ce am de spus. Iarăși avem multe amendamente de compromis. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, verificăm prin vot electronic amendamentul 36, însă cred că a fost clar respins. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 37 pentru, împotriva abțineri respins. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. 49 verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Pentru, împotriva, abțineri. Ve- împot- respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic la 77. S-a deschis votul. Votul s-a închis. And it's carried. 78 in 78 pentru. Abstentions carried. Compromise 16 in favor. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că a fost adoptat, însă verificăm. S-a închis votul. Amendment 82 in favor, against. Amendment 82 pentru, împotriva abțineri, respins. 83 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendament 84 pentru, împotriva abțineri, respins. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins să verificăm amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum considerentele. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, 3 împotrivă, se adoptă. Amendament, ă, compromisul 3, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votăm acum întregul proiect de uh, aviz modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate mare. Felicitări colegei noastre Elish Lain și mulțumim și personalului. So we're now voting, colleagues, on the draft. Acum votăm proiectul de aviz în legătură cu corupția și drepturile omului în țările terțe. Și aici colegul nostru Culoglu a făcut mari eforturi. Stelios, doriți să interveniți înainte de vot? Nu, deja am discutat ieri despre asta, am avut o discuție foarte bună. Începem cu compromisul 1. Pentru,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 Împotriva abține se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că a fost adoptat, însă e adoptat. Nu mai verificăm. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru. E pe două părți. Prima parte pentru Prima parte pentru, împotrivă, abține se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24, 25 mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 eh, pe două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Cea a doua parte e caducă. Și avem un vot separat în, pe marginea... Trebuie să votăm acum aliniatul original 6. Vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele doamnei Toi au fost retrase. Votăm proiectul de aviz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă prin unanimitate. Felicitări, domnului raportor. Vă mulțumesc. Ok, the next, the next vote is... Următorul vot, avizul în legătură cu impactul comerțului internațional și a politicilor comerciale uh, UE asupra lanțului de valoare, lanțurilor de valoare globală. Ignacio Corau este raportor. Doriți să interveniți? Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna colaborare. E un aviz pentru Comisia de Comerț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 Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, Împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Comprom Votăm acum întregul proiect de aviz modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă prin unanimitate. Îi mulțumim lui Ignațiu. Iată un consens larg. Toată lumea a fost uh, de acord cu acest text. Și acum trecem la ultimul vot. S-a făcut și aici foarte, s-au făcut foarte multe eforturi pentru compromisuri. E un aviz pentru Comisia INTA referitor la dialogul politic și acordul de cooperare cu Cuba. Frank Engel este raportorul nostru. Domnule Engel, doriți să interveniți înainte de vot? Da, doar câteva propoziții. Gândindu-ne care este țara la care ne referim în acest text, e clar că au existat divergențe de natură ideologică. Și e normal. Și o să avem un vot destul de lung, deși textul e doar de o pagină și jumătate. Vrem să ne dăm acordul față de acest acord comercial. E o premieră cu Cuba și e foarte important pentru dezvoltare. Deci votăm întâi rezoluția, după care vom vota în legătură cu consimțământul nostru, cu avizul conform la partea a doua. Începem cu rezoluția. Compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Situația este la fel, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 7, cred că a fost respins. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 cu două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respinsă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 20. Cred că a fost respins. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vedeam că s-au abținut câțiva de la socialiști. Amendamentul 21 pe două părți. Okay we're okay, we'll, we'll do it slowly. We'll do it slowly. It was. Um, okay, we'll do it for longer then. Um, new technology. Um, amendment 21. Amendamentul 21. Două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votăm întregul aviz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu o majoritate clară. Pe ecran nu se afișează. Vă mulțumim foarte mult, domnule Engel. Oh, important. Trebuie să dăm și avizul conform acum. Deci partea cea mai importantă. Votăm acum consimțământul nostru, nu avem amendamente. Cine este pentru? A, trebuie să fie vot uh, electronic cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate clară. Vă mulțumim foarte mult. much, Ms. Engel. Și mulțumim și domnului Engel pentru cele două rapoarte. Other votes have concluded. Okay, thank you very much, colleagues. Votes are concluded. Dragi colegi, voturile s-au încheiat. Okay, colleagues, we, we actually finished... Dragi colegi, am încheiat uh, voturile și am avut uh, puțin timp prevăzut în plus în caz că nu s-ar fi adoptat amendamentele de compromis, deci avem o pauză de 15 minute. O mică pauză de cafea.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 Okay, colleagues, sorry about the delay. We're waiting for our... Dragi colegi, până când vor sosi oaspeții noștri, vă mai trebuie să așteptăm un pic. Voturile s-au derulat foarte repede, mai repede decât ne așteptam. Dacă toată lumea ar putea să-și ocupe locurile încă o dată, vă rog. Trecem la punctul 17, evaluarea mecanismului european pentru îmbinarea uh, um, granturilor și împrumuturilor. Vom uh, asista la o prezentare din partea DigiDefco în acest sens. Este foarte important, dar ce la ora actuală ne aflăm uh, în uh, miezul unui dialog tripartit referitor la Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, care va completa uh, mecanismele de granturi și împrumuturi care a fost creat de comisie în cadrul uh, politicii de vecinătate. Prin intermediul acestui mecanism de îmbinare putem oferi finanțare pentru proiecte de amploare. În acest fel vom oferi o garanție suplimentară. Din 2007, Comisia Europeană a creat opt facilități regionale de investiții care se referă la toate aspectele cooperării. Se alocă foarte multă finanțare, 2,3 milioane de euro, de la începutul anului 2004 până în 2007, 2014, într-un interval de șapte ani. În 2014, raportul de valoare afirma că instrumentul și-a dovedit eficacitatea, dar s-a criticat și procedura de selecție și alocare a granturilor, afirmând că nu se oferiseră um, suficiente justificări în acest sens. Iată de ce Comisia a realizat o evaluare referitor la acest tip de asistență. Evaluarea a fost realizată de compania de consultanță ADE, iar Comisia a publicat acest studiu la sfârșitul lunii martie acestui, acestui an. Domnul Adrian Costandache de la uh, Unitatea de Evaluare a DigiDevco ne va prezenta principalele concluzii. Aceste concluzii au fost deja prezentate statelor membre în cadrul unui seminar special. Iar cred că domnul Guy Paplis, șeful de unitate al DigiDevco, este alături de noi și s-ar putea să vină cu completări pe parcurs. Dau cuvântul înainte de toate domnului Constantanche, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit această ocazie de a vă prezenta astăzi rezultatele evaluării pe care am finalizat-o recent. După cum afirma doamna președinte, această evaluare a fost desfășurată de o echipă independentă de evaluatori, iar unit echipă pe care am angajat-o în acest sens. Subiectul uh, care a făcut obiectul acestei valori a fost blending, mecanismul de îmbinare de împrumuturi și granturi. Nu se recurge la acest mecanism doar de dragul îmbinării diferitelor tipuri de finanțare, ci pentru că există mai multe avantaje care sunt urmărite. Printre aceste avantaje am putea aminti de pildă faptul că în acest fel proiectele devin uh, viabile din punct de vedere financiar, se, reu- se reușește amplificarea efectului uh, de pârghie al finanțării, se sporește vizibilitatea UE, se reduc costurile de tranzacționare referitoare la gestionarea acelor proiecte. În acest fel, de asemenea, reușim să influențăm uh, luarea politicilor, crearea politicilor în statele membre. Au fost vizate șapte din cele opt facilități, de regional, facilități regionale de investiții care au fost gestionate până în 2014 de DigiDevco, iar intervalul care a făcut obiectul evaluării este 2007 până în 2014. Rezultatul general este unul favorabil, blending, această îmbinare este un instrument util, deși a prezentat uh, anumite lacune, în linii mari a dus la rezultate bune. Evaluarea s-a concentrat pe trei elemente principale. În primul rând, importanța strategică a îmbinării elementelor de finanțare, în al doilea rând plus valoarea, iar în al treilea rând s-au analizat, rezu- analizat rezultatele proiectelor de blending. Acum, dacă vorbim de importanța strategică, s-a analizat măsura în care blendingul era relevant la începutul perioadei de finanțare și în ce fel a evaluat această relevanță, a evoluat această relevanță, având în vedere modificările prin care au trecut statele membre și modificările aduse politicilor și strategiilor UE. Evaluarea a ajuns la concluzia că blendingul i-a permis Uniunii Europene să dobândească un avantaj strategic și să îi se implice mult mai mult, mai ales în proiectele de amploare de infrastructură, cât și să coopereze cu uh, țările care se află în tranziție. Uniunea Europeană a putut uh, să se implice în țări, sectoare și proiecte care nu ar fi, luat, uh, care nu ar fi intrat în discuție dacă s-ar fi recurs doar la granturi evaluatorii care au analizat uh, proiectele incluse în eșantioane au constatat că majoritatea acestor proiecte abordau provocări deosebite care de obicei ar fi blocat punerea în aplicare a acelor proiecte. Iată de ce, de multe ori, blending-ul s-a folosit în mod strategic pentru a aborda acele provocări și pentru a permite în acest fel uh, derularea proiectelor de importanță strategică. În același timp, evaluarea a arătat că blending-ul, dar mai ales în cazul proiectelor anterioare, nu și-a atins potențialul strategic de plin și uh, nu a abordat uh, pe cât ar fi putut provocările din țările cu un nivel scăzut al venitului. De pildă, nu s-au adus uh, justificări uh, temenice și nu au fost, uh, acestora nu s-a dat importanța cuvenită în anii de început. Iată de ce de multe ori s-au desfășurat proiecte unde nu era foarte clar nu era foarte clară nevoia unui grant. Multe din, unele din proiectele din cadrul Blending nu se aliniau la politicile țării parteneri sau uh, Um, într-o anumită măsură chiar și la strategiile Uniunii Europene, în măsura în care ne-am fi așteptat. Aici puteau fi aduse îmbunătățiri, așadar. În cele din urmă, nu fusese asociate multe instituții financiare. În mare parte, 90% din blending se face cu ajutorul a patru actori. Banca Europeană de Investiție, Verd, um, și alte două instituții evaluatorii au considerat că pentru că nu fuseseră respinse multe proiecte, nu exista o concurență care să permită într-adevăr selecționarea celor mai bune proiecte. În ceea ce privește plus valoarea, evaluarea a arătat că în multe cazuri blending a contribuit la uh, sporirea plus valorii a celor proiecte. De multe ori blending-ul a contribuit la promovarea politicilor uh, și dezvoltarea acestora în țările partenere, îndeoseb prin asistența tehnică furnizată. În acest fel s-au sprijinit proiecte solide, s-a îmbunătățit uh, documentarea, acestor proiecte, iar evaluatorii au considerat că respectau standarde foarte înalte. Iar în cele din urmă s-a îmbunătățit coordonarea între donatori. Întosebi în uh, anii de început era un proces anevoios, iar în ultimii ani procesul um, a dobândit o mai multă amploare. În același timp, în ceea ce privește plus valoarea, și mă refer aici la proiectele mai vechi, spuneam că existaseră cazuri în care se înregistrase o influență favorabilă asupra reformelor de politică și politicilor adoptate. Au fost însă situații în care acest efect a fost mai degrabă, au lăsat mai degrabă de dorit. Costurile asociate gestiunii proiectelor uh, aveau tendința să fie ridicate faptul că blending-ul presupune implicarea a numeroși parteneri a creat în anumite situații complicații pentru cei care gestionau proiectele. S-au respectat normele UE privind vizibilitatea. S-a constatat că normele impuse de UE referitor la vizibilitate fusese respectate, însă în același timp exista o slabă recunoaștere a rolului Uniunii Europene. La interviurile purtate cu beneficiarii din țările partenere, aceste proiecte nu erau asociate cu Uniunea Europeană. Iată de ce echipa de evaluatori a considerat că în anumite situații ar fi putut provoca deteriorarea capitalului politic al Uniunii Europene. În ceea ce privește cel de-al treilea pilon ale valorii, rezultatele proiectelor de blending, am considerat că este important să vedem nu doar dacă blendingul aduce plus valoare, ci să vedem și care sunt rezultatele la care duce blendingul și ce facem de fapt cu subvențiile pe care le alocăm. Evaluarea a constatat în mare măsură, proiectele finanțate prin intermediul instrumentului de blending au fost uh, de succes, sunt atinse sau sunt în curs de a fi atinse, pentru că multe proiecte încă nu sunt finalizate, dar se pare că sunt pe drumul cel bun. Merg în direcția cea bună și vă la în curând roade. Iar pentru, proces, pentru proiectele finalizate există dovezi clare că rezultatele au fost uh, folosite și apreciate de beneficiari. Evaluarea scoate în evidență, în schimb, că deși crearea de locuri de muncă a fost un obiectiv important, nu s-a pus un accent suficient uh, când vine vorba de monitorizarea efectelor uh, instrumentului de blending în crearea de locuri de muncă. Nu spunem că nu duce la crearea de locuri de muncă, pentru că știm că se întâmplă, însă e greu de cuantificat acest efect, pentru că nu a fost monitorizat în mod adecvat. De multe ori s-a constatat chiar șanse ratate de a monitoriza mai bine rezultatele acestor proiecte. Au existat proiecte unde s-au luat uh, în calcul, de pildă, criterii referitoare la uh, nivelul de trai. Cred că în Egipt, de pildă, era vorba de un proiect menit să ofere acces la electricitate pentru un oraș, iar proiectul prevedea de asemenea crearea unui acces uh, pentru satul unde locuiau multe persoane sărace pentru a se asigura în acest fel că și uh, categoriile sărace aveau acces la rezultatele proiectului. Exista o astfel de exemplu, însă um, percepția e că pe ansamblu nu au existat îndeajuns Evaluatorii nu au afirmat că instrumentul de blending nu duce la reducerea sărăciei. Ei spun că din potrivă, prin finanțarea unor proiecte de succes care dau rezultate, instrumentul de blending își aduce un, un aport clar la creșterea economică, iar, bineînțeles, în măsura în care această creștere economică este una inclusivă, știm că nu întotdeauna așa stau lucrurile, ne putem aștepta că vor exista avantaje semnificative și pentru categoria celor săraci, într-un mod indirect. Având în vedere deficiențele pe care le-au uh, identificat evaluatorii, au venit cu o serie de propuneri, de pildă să existe un accent suplimentar pus pe caracterul adițional, să ne asigurăm că în viitor justificările aduse pentru solicitarea grantului sunt solide, să sporim numărul instituțiilor partenere, de pildă pentru a crește în acest fel concurența, pentru a avea o calitate sporită a acestor proiecte, să aliniem mai bine instrumentele de blending la politicile naționale. După cum vă spuneam, nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Să punem un accent suplimentar pe crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei și să luăm o poziție proactivă acolo unde atingerea acestor obiective sunt importante pentru Uniunea Europeană și dintr-o perspectivă politică. Iată, pe scurt, concluziile pe care doream să vi le prezint. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Din partea mea, o întrebare înainte de a da cuvântul celorlalți. Vorbeați de proces, de probleme. Mă întreb dacă ați publicat o listă a celor proiecte care au beneficiat de finanțare, pentru ca oamenii să-și dea seama, să-și facă o idee despre care sunt țările sau proiectele care au beneficiat uh, de ajutorul instrumentului de planning. Sunt informații cu caracter public? Eu lucrez la unitatea de evaluare, nu știu dacă e întrebarea potrivită pentru mine, dar sunt convins că colegii vă vor răspunde cu plăcere. Urmează acum colegul de la Digi DevCo. Vedem mai întâi însă ce au, ce doresc să întrebe colegii pentru a vedea, pentru a ne face o idee care ar fi proiectele care intră în această categorie. Ar fi interesant să aflăm. Cecil este prima în care va lua cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Poate întrebarea mea își va găsi de îndată răspuns și să alătură întrebării făcute de Linda. La un moment dat, în cadrul prezentării dumneavoastră, vorbeați de blending drept o șansă de a crea locuri de muncă. Dumneavoastră știți că în multe țări, și eu mă refer îndeoseb la Africa, tinerii sunt o prioritate. Mă întreb dacă ați evad, dacă blendingul a dus la sporirea antreprenoriatului și culturii antreprenoriatului în rândul tinerilor și în rândul femeilor. Dacă s-a înregistrat o deschidere în rândul uh, antreprenoriatului vis-a-vis -vis de tineri și femei în ceea ce privește folosirea instrumentului de blending. Aș dori să știu dacă ați luat în calcul și acest lucru. Mulțumesc! Urmează Maria Hoibuc. Mulțumesc, Linda! În prezentarea dumneavoastră ați vorbit de faptul că reformele politice au dus la uh, instalarea unor proiecte bune, solide. Aș dori să știu despre ce reforme politice vorbim la fața locului. Constatăm adesea că se fac reforme politice, mai ales când vine vorba de aspecte ce țin de teren pentru a permite accesul investitorilor la acel teren, lăsând deoparte populația locală. Aș dori să știu așadar la ce fel de politici, de reforme politice v-ați referit. La sfârșit ați vorbit de adiționalitate. Aș dori să știu în ce măsură se evaluează dacă aceste investiții s-ar fi realizat și fără blending. Există într-adevăr plus valoare recurgând la bani publici sau, de fapt, nu facem decât uh, să direcționăm bani publici înspre proiecte care oricum ar fi fost realizate? Mulțumesc, da. Adiționalitatea este foarte importantă când vorbim de acest gen de inițiative. Doamna Teocaru, după care Laura Sanchez. Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Cred că acest program are aceleași lacune ca și proiectele UE în general. Am o întrebare. Dacă vor fi luați în calcul anume și săracii. Dacă doar cei cu resurse economice vor fi cei care vor profita de pe urma blendingului, vor continua să profite de pe urma săracilor și nu e ce ne dorim. Nu mă refer aici doar la Africa sau la alte țări din um, lumea treia, ci și la Uniunea Europeană sau la IMM-uri, de pildă. Există unor proiecte, vorbim aici de um, rata, nivelul de credibilitate în fața instituțiilor de credit și IMM-urile, de pildă, suferă aici și sunt uh, marile companii care au de profitat aici. Mulțumesc, Lola! Mulțumesc, mulțumesc, Linda, mulțumesc pentru această prezentare. Dacă luăm în calcul ce înseamnă blending, e ușor să ne dăm seama și care sunt problemele aferente denunțate de societatea civilă, precum, de organizații precum Oxfam, dar și de Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Există numeroase probleme, se îndepărtează de obiectivele principale ale politicii de dezvoltare ale Uniunii Europene pentru că nu sprijină problem, uh, inițiativele referitoare la persoanele care au cea mai mare nevoie, se uh, concentrează asupra celor țări cu un venit mediu, unde riscurile sunt mult mai reduse. Există un tratament sau poate să existe un tratament preferențial pentru acele întreprinderi din sectorul privat și de multe ori criteriile uh, nu se alinează la criteriile pentru dezvoltarea durabilă, iar în plus nu există transparență. Iată de ce noi respingem blending-ul. Credem că are un obiectiv clar și anume folosirea în vremuri de criză uh, a asistenței oficiale pentru a servi intereselor unor puțini. Mi se pare că în acest fel se înșală interesele contribuabililor și aș dori să știu ce face sau ce dorește să facă Comisia Europeană pentru a găsi o soluție la aceste probleme, la această lipsă de transparență care, după cum vă spunem, a fost denunțată de însăși Curtea de Conturi. Mulțumesc! Um, thank you. I don't know whether DigiDev... Mulțumesc! Poate că Digi Defco dorește să spună ceva în acest moment și după aceea ne întoarcem cu evaluarea. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. S-a vorbit despre evaluarea uh, uh din partea comisiei. Dacă doriți să mă refer și la aceasta, o pot face de asemenea. În primul rând, aș vrea să comentez care sunt rezultatele acestei evaluări. Noi salutăm existența unei evaluări și ținem cont de recomandările care au urmat uh, în urma acestui uh, proces și de planul de acțiune. Majoritatea recomandărilor uh, au fost deja uh, aplicate de noi și celelalte sunt în proces de a fi finalizate. Aș vrea să vă prezint cele mai importante dintre ele și voi încerca să fiu destul de succint pentru a răspunde și la întrebări. O primă recomandare se referă la problema condiționalității. Este un lucru care ne-a provocat probleme încă de la început uh, în activitățile de tip blending la nivelul UE. Obligațiile noi uh, subliniază acest aspect. Deci instituțiile financiare, atunci când prezintă un proiect, trebuie să arate că există o valoare adăugată uh, suficientă pentru utilizarea granturilor din partea Comisiei. Și există 10 tipuri de adiționalitate, cel puțin. Prin uh, acest formular există o adiționalitate care depinde de partea financiară, economică, mărimea proiectului, timpul de care are nevoie și așa mai departe. Deci, acest factor se analizează în contextul general la întâlnirile tehnice pe care le avem alături de statele membre și ajungem la o propunere pe care o formulăm la final. Deci, ținem cont cu foarte mare seriozitate de acest punct, de această recomandare. O a doua recomandare care a urmat uh, procesului de evaluare a fost aceea de a extinde uh, Uh, specializarea instituțiilor financiare care lucrează cu noi pentru aceste activități de tip blending. Pot să vă spun că există mai multe bănci de dezvoltare regionale care cofinanțează deja majoritatea operațiilor, de exemplu Banca uh, de Dezvoltare Africană pentru Africa, AFI, uh, African Facility, Banca de Dezvoltare Americană și pentru regiunea Caraibelor și alte bănci de dezvoltare în America Latină cu care lucrăm de asemenea. În cazul Africii, de exemplu, încercăm să ne extindem către alte bănci de dezvoltare din regiune, de exemplu cel pentru Africa Occidentală, pentru Africa de Sud și așa mai departe. În cazul Africii, Practic, uh, totul va depinde de rezultatul negocierii la planul de investiții externe. Oricum, comitetele directoare ale acestor facilități sunt cele care până la urmă au uh, capacitatea de decizie finală. Există o altă problemă importantă care a fost subliniată în cadrul acestei evaluări și anume alinierea a procesului de evaluare cu politicile naționale. Noi încercăm atunci când analizăm proiectele la nivel tehnic și politic, să ne asigurăm că există o corespondență cu strategiile regionale și naționale, așa cum uh, uh, ne arată actorii implicați. Ținem cont în special dacă există programe de achiziții publice în domeniu pentru o anumită țară pentru a ne asigura că investițiile într-adevăr corespund acestor eforturi de coordonare. O altă recomandare a fost aceea de a îmbunătăți uh, proiectele și pot să vă spun că deocamdată Comisia consideră că procesul de monitorizare pe care îl realizăm la momentul acesta, atât din punct de vedere tehnic, dar și atunci când prezentăm proiectele comitetelor directoare, toate acestea sunt suficiente pentru a asigura un nivel bun de calitate al operațiunilor. Nu dorim să ajungem la un proces prea complex și birocratic. Dorim să facem ca proiectele să poată să treacă la faza de execuție cât mai repede cu putință o adevărată provocare pentru noi și este un element uh, care va depinde de planul de investiții externe, este cum putem susține mai bine implicarea sectorului privat, în special a IMM-urilor, care au fost enumerate aici, și cum putem uh, extinde instrumentele de partajare a riscului pentru a fi mai eficienți. După cum vă spuneam, faptul că avem 1,5 miliarde pentru înființarea unei noi garanții în cadrul BEI, aceasta ne asigură că putem uh, merge pe această linie și că vom uh, putea susține IMM-urile și eventual să ajungem până la operațiuni microfinanciare. O altă problematică care a fost prezentată a fost aceea a consecințelor din punctul de vedere al dezvoltării a deciziilor noastre și a capacității de a genera locuri de muncă prin operațiuni de tip uh, blending. Acest lucru s-a văzut deja în cadrul prezentării, însă cred că este important să subliniez aici că atunci când un proiect este supus aprobării Comisiei, deci la nivelul UE, instituțiile financiare ne prezintă acea cerere și în cerere trebuie să se spună dacă se creează locuri de muncă, dar nu numai atât. Trebuie să se precizeze câte persoane care au nevoie de ajutor vor fi beneficiare ai acestui proiect. Și pentru că s-a citat aici exemplul uh, Africii de mai multe ori, pot să vă spun că în regulamentul care a fost dezbătut și în propunerea comisiei este foarte clar următorul lucru. Noi uh, dorim să fim eficienți, să generăm creștere economică și locuri de muncă și încercăm să implementăm proiecte, programe care să susțină femeile, tinerii și crearea de locuri de muncă. Există un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac. În evaluare se arată că, în unele cazuri, procedurile de achiziții publice pentru țările beneficiare nu uh, se potrivesc prea bine cu criteriile aplicate de comisie. Noi dorim să analizăm această problematică pentru că dorim niște standarde foarte bune din punctul de vedere al calității proiectelor și achizițiilor publice. Și un ultim comentariu, problema vizibilității. Dorim să ne asigurăm că atunci când proiectele sunt prezentate în cadrul blendingului, să existe o vizibilitate la nivelul UE. Și asta nu este o problemă doar pentru instituțiile financiare, e vorba de eforturi comune care trebuie făcute de comisie, de instituțiile financiare, de toți partenerii noștri și toți partenerii europeni trebuie să-și aducă contribuția în acest sens. Am cerut instituțiilor financiare să ne prezinte un adevărat plan de vizibilitate care să fie atașat proiectului respectiv și am dat instrucțiuni foarte clare delegațiilor UE să se centreze pe această chestiune a vizibilității. Iată, în ceea ce privește recomandările care au fost prezentate în cadrul evaluării. Aceasta a fost pe scurt prezentarea referitoare la recomandări. Acum, trecând la întrebările pe care ni le-ați uh, adresat. Centrarea pe uh, contracte publice și pe crearea de locuri de muncă. Așa cum spuneam, uh, în cazul Africii și, în general, în temele de vecinătate, noi vom revizui planul de investiții standard și în cadrul obiectivelor stabilite în Facilitatea pentru Africa, vom încerca să ne centrăm și mai mult pe aceste obiective și, după cum spuneam, și pe tema tinerilor și a femeilor. O întrebare făcea legătură între uh, reforma politicilor și adiționalitate. Despre adiționalitate am vorbit deja acum în ceea ce privește reformele de politică. Avem un plan pentru operațiunile de tip blending și, în principiu, printr-un dialog sectorial, ajungem la o adevărată sinergie pentru acest blending, însă noi dorim să extindem această capacitate pentru a avea un dialog cât mai extins către mediul de afaceri și mediul de investiții dintr-o țară uh, implicată. În cazul uh, vecinității cu Africa, de exemplu, acest lucru se poate aplica prin pilonul 3 al planului de investiții, unde se arată că uh, creșterea dialogului la nivelul politicilor este un obiectiv esențial și acest lucru se reflectă în instrumentele europene. Referitor la IMM-uri acum, am arătat că trebuie să ne centrăm și mai mult pe obiectivul uh, referitor la IMM-uri și avem uh, toate interesele să o facem, vom avea și o garanție foarte puternică în cadrul instrumentului și sperăm ca pe viitor să putem face mai mult. Chestiunile cele mai critice care au fost prezentate la sfârșit acum. Relația noastră cu societatea civilă și cu NGO-urile. Pot să vă spun că ieri după masă am avut uh, o întâlnire cu societatea civilă europeană. Am avut peste 40 de reprezentanți ai societății civile cu care ne-am întâlnit. Am prezentat planul de investiții externe cu această ocazie și pot să vă spun că a, uh, am avut uh, o interacțiune foarte pozitivă. Majoritatea NGO-urilor susțineau activitățile noastre. Bineînțeles, au apărut critici pe aici, pe acolo, însă, în general, era o climă de încredere și de susținere pentru uh, blending și pentru planul de investiții pentru Africa și vecinătate. Curtea de conturi acum, e adevărat că a existat un raport uh, din partea Curții de conturi, au fost mai multe probleme și noi am implementat recomandările făcute deci, cred că am avut uh, foarte multe de învățat de pe urma acestor recomandări, lucru care se reflectă în rezultatele finale ale evaluării, care în general sunt pozitive. În ceea ce privește susținerea uh, doar pentru țările mai bogate sau cu venit mediu sau mediu ridicat, nu este chiar așa. Țările mai sărace, care sunt susținute, apar și ele în planurile noastre de investiții și uh, există chiar un obiectiv de a ne centra pe țările cel mai puțin dezvoltate și unde problemele sunt mai complicate. Este un context de care ținem cont și încercăm să menținem un echilibru din punctul de vedere al uh, categoriilor de țări care sunt incluse în operațiunile noastre. Noi nu încercăm să uh, ajutăm uh, sectorului privat din uh, țările donator în mod special, deci nu le favorizăm în mod special pe acestea. Și, după cum spuneam, încercăm să ajungem la o aliniere cu planurile și programele naționale și regionale pentru a avea o mai bună cooperare și pentru a ține cont de planurile de dezvoltare atunci când acestea există. În încheiere, un ultim comentariu. Faptul că uh, în procesul de dezvoltare se implică din ce în ce mai mulți uh, participanți și că Comisia oferă mai multe granturi. Practic, asta eliberează uh, mai multe fonduri care să fie oferite pentru acțiunile de tip blending. Sper să fi răspuns la toate întrebările dumneavoastră, să nu fi uitat niciuna. Și înainte de a termina, poate că uh, Paolo Martins de la Diginier dorește să adauge câte ceva, pentru că au fost acoperite în prezentare și țările vecine. Domnule Martins, dacă doriți să adăugați ceva, vă rog. Da, mă întorc la întrebarea dumneavoastră referitoare la publicarea acestor uh, proiecte. Pe website-ul DEFCO se enumeră toate aceste proiecte in extenso și în acest uh, document există și un raport anual uh, care se redactează pentru fiecare proiect cu detalii referitoare la proiectele care au fost adoptate într-un anumit an. Deci asta este valabil pentru toate proiectele care au fost aprobate până acum și toate detaliile sunt incluse în aceste rapoarte. În ceea ce privește rezultatele, am văzut uh, care au fost uh, rezultatele evaluării și avem și mai multe informații pe net. Pentru că am văzut că Jose a uitat să menționeze acest lucru, aș face și un comentariu referitor la IMM-uri, pe lângă ce s-a spus aici. Uh, Susținerea pentru IMM-uri este unul din domeniile prioritare ale blendingului și acest lucru s-a făcut în mod specific pentru țările vecine. Am utilizat o bună parte a fondurilor care erau disponibile în ultimii 2-3 ani, tocmai pentru a susține uh, acordurile de liber schimb, uh, de exemplu cu țările partener, și aceasta a fost foarte important pentru noi, pentru că aceste fonduri au intrat direct la susținerea relațiilor cu aceste țări, parteneri, pentru a susține capacitatea sectorului IMM-urilor în aceste state. Chiar atunci când existau, de exemplu, probleme de concurență, când existau deschiderea pieței către piața europeană. Deci blendingul a fost foarte util. Într-adevăr, am avut chiar un proiect recent uh, pe această temă tocmai pentru a arăta că IMM-urile reprezintă un sector uh, absolut esențial pentru activitățile de tip blending. Deci nu e corect să spunem că am lăsat deoparte IMM-urile. Nu, am făcut deja multe pentru acesta și este un domeniu în care, într-adevăr, uh, putem uh, interveni și face multe lucruri cu blendingul. Dar nu știu dacă doriți să adăugați ceva față de ce s-a spus aici în sală, vă rog. Mulțumesc! Eu am spus, uh, am făcut câteva comentarii referitoare la reforma de politici și cum se face prin intermediul uh, blendingului. Și pot să precizez încă un lucru. Există situații uh, și țări pentru care s-a oferit susținere bugetară din partea UE pentru a promova anumite reforme într-un sector de activitate, de exemplu, uh, Proiectele au fost uh, finanțate în acel sector și au avut niște obiective clare stabilite în proiecte și au existat cazuri de sinergii între proiecte și asta ne-a ajutat să întărim și mai mult eficiența dialogului între UE și aceste țări pe tema reformelor politice. Însă, așa cum spuneam, există și cazuri unde acest lucru nu s-a făcut neapărat în mod sistematic, a existat și un număr de cazuri în care pur și simplu acest obiectiv n-a fost atins. Președinta, da, aș avea o ultimă întrebare. Chestiuni legate de adiționalitate, toate acestea mi se par destul de uh, complexe. Înainte uh, eram economist care mă ocupam de problemele dezvoltării și probabil că la DigiNear uh, aveți acest obiectiv cum să faceți uh, separarea între aceste proiecte, între proiecte diferite, unde să pui banii și există o altă problemă și cu vizibilitatea proiectelor europene. Nu știu dacă se lucrează cu DigiRegio Regio Uh, pentru că există persoane care de 30-40 de ani uh, analizează această problemă a adiționalității și a finanțării proiectelor. Deci uh, există deja niște abordări standard pentru a asigura investițiile cele mai eficiente. Și, și colegii noștri și-au dat seama probabil că atunci când uh, Uh, am organizat misiuni uh, în afară, de exemplu, în Camerun. Foarte multe întrebări sunt tocmai pe această temă a blendingului și adiționalității. Cred că e mult mai ușor să vezi cum merg lucrurile de atunci când vorbești despre un proiect concret. Atunci se văd clar care sunt uh, beneficiile, dacă sunt sau nu, ale unui anumit program sau proiect. Da, mulțumesc că uh, șeful meu, văd că este aici și nu știam dacă să intervin eu sau să-l las pe el să intervină. Acum, în ceea ce privește adiționalitatea, e o problemă care ne-a urmărit încă de la începutul activităților de tip blending. Faptul că uh, nu ai o realitate factică în față care să uh, îți spună ce faci, practic ne dificultează lucrurile. Există niște indicatori pe care îi utilizăm tocmai pentru a măsura această adiționalitate. Și după cum spuneam, nu avem uh, o relație constantă cu Digi uh, Regio, însă poate acest lucru se va schimba pe viitor. Aș vrea însă să vă spun care sunt uh, cele 10 elemente principale care au de-a face cu adiționalitatea și pe care le analizează instituțiile financiare. Noi punem această problemă a adiționalității din punct de vedere economic, financiar, social, nivelului uh, proiectului, timpul proiectului, calitatea proiectului, inovare, durabilitate, mediu și alte uh, feluri de beneficii. Deci avem o adevărată listă de argumente care ne ajută să vedem și să hotărâm dacă proiectul oferă această adiționalitate sau nu. E clar că întotdeauna pot exista uh, îndoieli, însă avem acești uh, indicatori care ne ajută. Pot să vă spun de asemenea că uh, vă încurajăm să puneți uh, întrebări atunci când vă aflați în deplasare legate de blending, așa cum și noi, Comisia, cred că ar trebui să o facem mai mult. Și pot să vă spun că în acest timp am fost uh, ocupați să asigurăm un cadru bun pentru a garanta calitatea proiectelor, însă acest lucru se face de-a lungul timpului. La început a fost destul de greu să uh, Uh, ne deplasăm la fața locului să vedem exact uh, cum arată proiectele. Evaluarea care s-a făcut uh, de la facilitatea de proiecte pentru țările vecine, de exemplu, sau facilitățile de investiții pe care le-am avut, pot să vă spun că ne-a fost greu să identificăm niște proiecte cu aspecte fizice foarte clare și cred că Comisia Europeană, instituțiile europene ar trebui să uh, nu uite că există proiecte reale pe care trebuie să le monitorizăm, să avem un proces de raportare foarte clar pentru aceste proiecte din partea instituțiilor financiare, pe de o parte, însă și noi trebuie să ne implicăm mai mult din partea Comisiei în special și uh, în particular din partea delegațiilor UE care se află acolo la fața locului. Deci vă încurajez să o faceți de câte ori puteți. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor de la Comisie pentru prezența dumneavoastră și pentru toate informațiile pe care ne le-ați oferit. E foarte util pentru negocierea viitoarelor acorduri de liber schimb. Vă mulțumesc și uh, invit aici uh, pe următorul uh, reprezentant al Comisiei pentru a vorbi despre strategia pentru Africa. our colleagues, the ECAs will change the nameplates. They're coming up um, now. So just, just wait one moment. Vă rog să așteptați o clipă până se schimbă numele participanților. Trecem acum la punctul 18 pe ordinea de zi. Avem o comunicare comună din partea Comisiei și a SEAE în legătură cu o nouă dinamică pentru parteneriatul UE-Africa. For, for... Comisia și-a publicat uh, strategia, iar uh, contextul este pregătirea următorului summit UE-Africa care va avea loc în uh, noiembrie la Abidjan. Iar comisia noastră va trimite o delegație acolo. Deja am discutat despre asta și vrem de asemenea să redactăm un raport din proprie inițiativă, iar coordonatorii vor alege un raportor pentru uh, această sarcină. De aceea e momentul cel mai bun de a asculta uh, prezentarea comisiei. Să auzim ce se va schimba în legătură cu această strategie, la ce ne putem uh, Uh, aștepta. Am auzit foarte multe informații despre faptul că Africa e cumva zona um, apropiată de Europa, o zonă care din punct de vedere strategic e în uh, mare schimbare și care are o mare importanță pentru noi. Ieri am discutat despre asistența oficială despre dezvoltare și am aflat că deși suma per total din asistența pentru dezvoltare e în creștere, cea pentru Africa e în scădere, mai ales pentru țările cel mai puțin dezvoltare. Și asta din cauza circumstanțelor actuale legate de criza refugiaților din uh, Siria. Domnul Kunduns, director pentru coordonarea Uh, pentru Africa Orientală și de Sud și pe domnul Kun Vervache, director executiv din partea SAE și pe doamna Market, care și dumneai este director executiv pentru SAE. Nu știu cine dorește să intervină primul. Domnul Verbache. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă prezenta gândurile noastre în legătură cu pregătirea acestui summit și așteptăm de asemenea cu nerăbdare contribuția comisiei dumneavoastră uh, în vederea pregătirii acestui summit care va avea loc pe 29 și 30 noiembrie la Abidjan. Este cel de-al cincilea astfel de summit între cele două continente și e important, deoarece are loc la 10 ani de la summitul de la Lisabona, când relațiile noastre au căpătat o dimensiune politică mai puternică pe baza unor interese și valori comune. Strategia comună UE-Africa. Însă 10 ani înseamnă mult în politica internațională și când vă uitați la, secu- la strategia prezentată de domnul Solana și de doamna Mogherini, vedeți că lucrurile s-au schimbat foarte mult între timp. Avem alte provocări între timp și, cum spuneați, doamnă președinte, Africa e un continent important din punct de vedere uh, strategic. Acest continent trece prin niște transformări profunde de natură politică, economică, dar și societală și asta ne oferă clar ocazii nouă Uniunii Europene, însă, bineînțeles, există în continuare și provocări. Ce e clar e că Africa uh, începe să aibă un rol mai important uh, la nivel internațional. La Strasburg am auzit discursul ținut de președintele Uniunii Africane. Mă bucur că a fost uh, salutat de Parlamentul European, deci vedem că se schimbă lucrurile. Din punctul nostru de vedere, e clar că noi, Comisia și SEA, e, uh, vedem mult mai mult legătura dintre prosperitate și uh, dintre securitate și ce se întâmplă în Africa. La ultimele consilii au avut mult loc, au avut loc dezbatere legătură cu Africa, s-a discutat despre Cornul Africii, săptămâna viitoare se va discuta despre Sahel. Deci e un continent care are o importanță mult mai mare pe agenda noastră. Summitul care urmează să aibă loc în toamnă nu e unul obișnuit. Cu toții ne dăm seama că avem ocazia de a încheia o alianță pentru mai multă prosperitate și stabilitate pentru ambele părți. De asemenea, să nu uităm care este dinamica demografică. Trebuie să acționăm urgent. Poate fi o poveste de succes. Ehm, au loc schimbări structurale majore în lume, mai ales în continentul african, însă în același timp trebuie găsite locuri de muncă pentru ca în 2050 cei 2,4 miliarde de oameni care vor locui pe continentul african să aibă acces la locuri de muncă. De aceea tineretul e important, investițiile pentru a încuraja pe tineri. Guvernanța drepturilor omului, participarea la elaborarea de politici, dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, sunt importante educația, migrație, radicalizarea, sunt teme uh, pe marginea cărora va trebui să colaborăm. Și ceea ce am prezentat în comunicarea comună reprezintă propunerile noastre inițiale din partea Comisiei și SEAE, care vor trebui discutate cu omologii africani. Va fi important de asemenea să discutăm și cu statele membre pentru a obține uh, o contribuție din partea lor pentru implementarea acestei, acestor propuneri. Trebuie să fie o agendă comună în um, care să se implice ambele părți pe deplin. Important să avem o agendă africană. Deci nu să venim doar cu propunerile noastre din partea Bruxellesului, să avem o agendă în legătură cu viitorul și suntem siguri că propunerile noastre vor fi bine vor fi salutate de omologii noștri africani, cu care vom discuta strâns în următoarele luni. Avem trei obiective. În primul rând, unul care e important și pentru E. Să continuăm să clădim valorile comune și interesele noastre, să ne angajăm bilateral cu fiecare țară. Avem o structură de dialog pe care vrem să o aprofundăm, însă vrem de asemenea să se dialogueze colectiv cu acest continent și să stabilim o agendă împreună. Uniunea Europeană și Africa. Știm că putem să o facem. S-a văzut asta la Paris, la COP21, dar vrem să lărgim acest cadru pentru a avea o alianță cu acest continent. Al doilea obiectiv, securitatea. Dacă investești în securitate în Africa, investești în propria ta securitate, pe mare, pe uscat și în al treilea rând, dezvoltarea economică, crearea de, locurile de, muncă, de locuri de muncă de care are așa de mare nevoie acest continent și e de asemenea aici uh, un mare potențial pentru sectorul nostru privat care poate interveni în acest, uh, pe acest continent. Un alt uh, element, după care îi voi da cuvântul și lui Kunduns, nivelul nostru de angajament. Suntem principalul donator, principalul partener la investiții, principalul partener la asistență umanitară, suntem principalul partener politic și comercial. E clar că noi trebuie să avem un rol important de jucat, însă trebuie recunoscut și rolul pe care îl jucăm deja. Anumite domenii trebuie să ne adaptăm. Și în, asta în două domenii. În primul rând, să avem niște societăți și state mai reziliente. Să vedem cum putem colabora mai mult pentru pace, securitate, guvernanță, migrație și mobilitate. Și în al doilea rând, latura economică, mai multe locuri de muncă de o calitate mai bună. Să identific acum principalele elemente cheie ce țin de reziliență, de o societate mai puternică și guvernanță mai bună. În primul rând, pacea și securitatea. E un domeniu în care am colaborat foarte bine în ultimii 10 ani. După cum menționați și dumneavoastră, vecinătatea noastră ajunge pe continentul african. Africa Occidentală, Sahelul, Cornul Africii, chiar și Africa Centrală. Ce se întâmplă acolo au o legătură cu noi. Legăturile între Libia, Sahel, între Cornul Africii, ceea ce se întâmplă în Marea Roșie, în uh, Golful Guinei, toate acestea necesită un nivel mai mare de angajament față de Uniunea Africană, însă un angajament diferit de cel pe care l-am avut în ultimii 10 ani pentru a ne adapta la noile provocări. De asemenea, e nevoie de o relație triunghiulară mai puternică. ONU, Uniunea Africană și Uniunea Europeană. Avem o nouă conducere la ONU și o nouă conducere la Addis Abeba, ce deci e momentul să o facem. Securitatea maritimă va face parte din asta. Deci cum vom putea sprijini Uniunea Africană să mobilizeze resursele financiare? Avem planul Caveruca, care este foarte important și care oferă posibilitatea de a participa la eforturile de menținere a păcii. Guvernanța, în al doilea domeniu. Deja suntem principalul partener de dialog și oferim sprijin concret pentru societatea civilă, pentru drepturile omului. O facem bilateral, la nivel regional sau continental. E ceva ce vrem să menținem. E practic uh, o trăstură principală a relației noastre. Buna guvernanță e esențială pentru stabilitate, deci aici interesele și valorile nu intră în opoziție și e clar că va trebui să discutăm în continuare cu partenerii noștri africani. Și trebuie să știm că și Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări și uh, vrem să ne concentrăm mai ales pe procesele electorale, democrație, guvernanță, deoarece în ultimii ani am văzut în procesul de observare a alegerilor că uneori apar neînțelegeri între uh, Uniunea Africană și cea europeană. Deci va trebui să vedem cum putem aprofunda această agenda. Și în ultimul rând, migrația și mobilitatea. Nu vrem ca acest summit să, vi, să devină un summit despre migrație. Deși pentru unele state membre e un element important care cu siguranță va fi discutat, însă noi vrem să se uh, discute despre migrație ca un punct care vizează între continentul o minoritate, 90% din migrația care are loc pe continentul african e pe continentul african, deci o mică proporție ajunge în uh, Europa. Și țări africane trebuie să gestioneze migrația și e nevoie de cadre de reglementare pentru această mobilitate, care poate fi un element pozitiv. Țările africane își doresc să avem un parteneriat pe această temă. Traficul de ființe umane este o problemă și pentru continentul african și în ultimii ani știți că ne-am elaborat cadrul de la Valet, avem expertiză pe care o putem uh, folosi la nivel continental. Mă opresc aici și dau cuvântul lui Cun Dunci. Mulțumesc! Reiau lucrurile acolo unde CUN s-a oprit. Action. Um, which we see are on the one hand side more resilient states and societies, which is what, what he has developed. Eu mă voi referi la cea de-a doua parte, locurile de muncă, locuri de muncă și locuri de muncă, mai ales pentru tineri și mai ales pentru femei. Agenda cu privire la locuri de muncă este esențială și ea trebuie văzută pe fundalul de evoluției demografice. E o chestiune ridicată în discuții de fiecare dată când discutăm cu partenerii africani la nivel național, local sau când uh, vorbim cu membrii societății civile. Comunicarea prezintă patru linii de acțiune la capitolul slujbe. În primul rând, tragerea de investiții. Dacă vă uitați la ratele de creștere economică din Africa în ultimii 10 ani, acestea par solide, impresionante, însă știm cu toții că dacă uh, vei să vezi lucrurile mai în profunzime, îți vei da seama că totul ține cam de materia primă, materiile prime, de exportul de materii prime și de exportul uh, și de exportul acestora către China nu se creează suficiente uh, plus valoare. Pentru asta e nevoie de investiții. Deci o primă prioritate pe care o vedem și știu că ați uh, avut o discuție despre planul de investiții externe înainte să venim noi aici. Deci, important să vedem, să ne asigurăm că există un flux de capital mai mare către Africa decât în prezent. Există potențialul acesta, însă nu are loc acest flux de capital către Africa. Deci cum putem noi să uh, înlesnim acest lucru? Fondul de investiții externe e o încercare de a face tocmai acest lucru. Prin uh, partea de granturi combinate, prin facilitatea de garanții, dar și prin pilonul 2 și 3, care se concentrează pe asistența tehnică respect- și respectiv pe uh, mediul de afaceri. Concomitent, vrem să încurajăm mult mai mult uh, relațiile business to business. Am creat o platformă și ne dorim ca societățile africane să se întâlnească mult mai mult uh, între ele, să aibă un schimb de experiențe și mm, un schimb comercial mult mai mare. Și în al treilea rând, vrem să sprijinim mult mai mult construirea de piețe regionale. Dacă vrem o plus valoare, investiții, produsele au nevoie de clienți și majoritatea piețelor naționale sunt prea mici. De aceea trebuie create piețe regionale. Și agenda de integrare regională există în continentul african. Nu e ușor să progreseze, noi încercăm să ajutăm la dezvoltarea acesteia și pe asta vrem să ne concentrăm, să ajutăm pe partenerii africani să ducă la bun sfârșit această integrare la nivel uh, regional, interregional, de exemplu, un acord care să lege Uh, continentul de la nord la sud, dar și ideea de a avea un acord de liber schimb. Asta pentru a-i ajuta pe partenerii noștri să beneficieze de pe urma acordurilor de parteneriat economic existență și să creeze o plus valoare la acele produse pe care le exportă către Uniunea Europeană. Deci noi vrem să influențăm nivelul de atractivitate a investițiilor. În al doilea rând, vrem să ne concentrăm pe două sectoare specifice în care e nevoie de mari eforturi. În primul rând, sectorul energiei, mai ales al celor regenerabile. E esențial deoarece fără energie nu poți debloca foarte mult din potențialul existent, nu doar cel de investiții, doar ce e clar că fără investiții, fără energie nu poți avea investiții, însă e vorba și de furnizarea de servicii uh, de bază. Cele în rețea și cele din afara rețelei. De exemplu, ne gândim aici la energia fotovoltaică. Un panou fotovoltaic produce de două ori mai multă energie în Africa decât în Europa. Deci există un potențial Există o inițiativă a energiilor regenerabile africane, un element esențial pentru a-și respecta angajamentele de la Paris, de la COP21 și o agendă pe care o încurajăm. Punem umărul la treabă pentru a ajuta pe partenerii noștri africani să uh, respecte acest acord și comisarul Mimița, după cum știți, face parte din uh, Consiliul Director al uh, aceste instituții. Banca Europeană de Investiții, de asemenea, este implicată pentru ca aceste proiecte să devină realitate. Însă nu e vorba doar de astfel de proiecte majore, ci și de alianțe strategice, cum ar fi, de exemplu, așa numita alianța primarilor sau cooperare în domeniul cercetării în, pentru energiile regenerabile. Sunt lucruri care deja există, dar trebuie aprofundate. Un al treilea domeniu, agricultura și pescuitul. Agricultura e clar esențială în Africa din multe motive. E domeniul în care majoritatea cetățenilor lucrează. Agricultura e esențială din punct de vedere al siguranței alimentare, însă e și un domeniu cu mare potențial. Eu zis să mă refer la agroindustrie, ce avem cu toți anumită imagine în cap. Însă dacă ne uităm la ce se întâmplă în anumite țări, nu e investiție atât de mare, deci trebuie să ajuți micii fermieri să-și uh, sporească calitatea produselor și să le, uh, să-i ajuți să ajungă pe piețe, să informezi în legătură cu prețurile, cu valoarea produselor, să le faci legătura cu piața locală, cu cea națională. Acolo există un mare potențial care ar, le-ar oferi multor oameni șansa să scape de sărăcie și să le oferă o perspectivă de viitor și să uh, îi ajute să obțină un preț mai bun pe ceea ce produs. Același lucru și în domeniul pescuitului. Dezvoltarea în uh, zonele de litoral. Acolo potențialul e enorm, un potențial uh, sub uh, valorificat. Deci o, un al doilea domeniu în care vrem să acționăm. Și asta merge mână-mână cu cercetarea și cu formarea de capacități. Aici ajungem la pregătirea profesională și la cercetare. Aici deja ne implicăm foarte mult, însă vrem să o facem mai mult în domeniul agricultorii pentru a direcționa cercetarea noastră într într-o direcție care să fie benefică partenerilor africani. Patru la rând, abilitățile capacitățile. Nu putem face nimic dacă nu investim pentru ca oamenii să fie uh, educați, pregătiți uh, și aici ne concentrăm pe educația la toate nivelurile cu un accent pus pe pregătirea și formarea profesională și ne gândim, de exemplu, la folosirea programului Erasmus Plus ca punct de pornire pentru a face legătura cu, cu, cu Europa în domeniul pregătirii profesionale. Mă voi opri aici spunându-vă că toate acestea nu oglindesc, bineînțeles, întreaga diversitatea a noastre de dezvoltare și prezența noastră pe continentul african. Uh, Acestea sunt mult mai ample decât ceea ce am prezentat noi aici, iar comunicarea nu prezintă um, întreaga um, panoplia activităților noastre în Africa. Însă, cum spunea Kun, ideea e să dăm un impuls politic, să creăm un centru de gravitate în jurul căruia să putem lucra în perioada pregătitoare acestui summit și după acesta. Și una din provocările principale pe care le avem acum, așa cum spunea și Cun, și poate că nu se recunoaște asta suficient, mai ales când citești articole în presă despre China și, sau Japonia, e faptul că noi suntem principalul uh, investitor direct în Africa, suntem principalul uh, uh, donator principalul partener comercial și, de asemenea, din uh, Uniunea Europeană provin majoritatea fondurilor trimise înapoi în Africa de către imigranți. Deci trebuie să vedem lucrurile într-un mod mult mai coerent. Deci, spuneam, acum urmează direcțiile cu statele membre și va trebui să vedem cum putem să mergem la Abidjan și să nu prezentăm lucrurile doar ca o agendă care vine din partea Uniunii Europene, ci să avem o agendă consolidată, să arătăm ce facem la nivel comunitar, dar și ce fac statele membre bilateral. Și dacă nu reușim să dovedim ceea ce facem deja și să arătăm că vrem să facem mai mult, întotdeauna vom ajunge cu o imagine care nu e la înălțimea ponderii noastre și a greutății noastre. Deci e important să fim uniți uh, și asta ne dorim prin această comunicare și să oferim, bineînțeles, câteva domenii grupate pe care ne dorim uh, să ne concentrăm. Deci nu totuși. Și în această privință, de asemenea, pot să vă spun că așteptăm, bineînțeles, contribuția pe care dumneavoastră, Parlamentul European, uh, o veți uh, face prin raportul din proprie inițiativă și sperăm să putem să discutăm despre toate acestea astăzi aici. Vă mulțumim. Nu știu dacă și doamna Maxen dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult. E adevărată plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră, doream să vă dau câteva informații referitoare la format. Dorim să dăm dovadă de ambiție în ceea ce privește inovarea și includerea tinerilor. După cum vă spuneam, tineretul e principalul, principala țintă și dorim să creăm un proiect în care tinerii să fie implicați. Și mă bucur să văd tineri europeni în spatele sălii. Acum că vorbim despre tineri, e bine să fiți alături de noi. Vorbim uh, de etape. Organizăm o serie de întâlniri în acest sens cu asociațiile de tineret din Europa și Africa, pregătind un pas următor, un forum al tinerilor care se va organiza în luna septembrie. După aceea, înaintea summitului, vom organiza o întâlnire, o colaborare între tineretul african și european pentru a face tranziția de la întâlnirile de dinaintea summitului până la summitul efectiv. Vom pune pe ordinea de zi a summitului și contribuțiile tinerilor. Doream să scot în evidență acest lucru pentru că um, aici constă, de fapt, um, diversitatea summitului, care va fi unul deosebit. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă amenunțită. Eu cred că am înțeles eh, mult mai bine la ce anume se referă summitul și la ce nu se referă de asemenea. Există nedumărire pentru că vorbim despre parteneriatul de la Cotonou și vorbim despre o ramură regională a parteneriatului. Și am înțeles că nu e vorba de o strategie pentru toată Africa, ci e vorba de a uh, impulsiona parteneriatul de lungă durată cu Africa. Există colegi care doresc să intervină. Voi începe cu Charles Görens. Charles. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc celor trei invitați, Comisiei și SEAE, pentru prezentările lor. Odată când știm despre ce e vorba, la aceste conferințe internaționale și la summituri, știm că important nu e ce se decide în ziua însă și a conferinței, pentru că, în general, nu se decide nimic, se face un schimb de platitudini. De fapt, totul se întâmplă înaintea summitului. Iată de ce dezbaterea e atât de importantă, mai ales dacă Comisia dorește să își lasă amprenta asupra parteneriatului UE-Africa. Prin urmare, acest summit ciuda celor uh, tocmai spuse, este unul foarte important. Pe plan uh, politic, asistăm la o dinamică a schimbării. Africa și relația noastră cu Africa apare dintr-o altă perspectivă. Demografia pe care nu am reușit să o controlăm încă. În Niger se înregistrează o creștere de 5%, ar trebui să uh, ajungem la 3%, pentru că rata, de, rata natalității este de 3%. Trebuie să ținem cont de dinamica acestor schimbări și va trebui să adoptăm, să abordăm această problemă mai devreme sau mai târziu. Există o amenințare teroristă și aceasta este o dinamică. Nesiguranța devine o tendință clară. Nu știm cum să rezolvăm această problemă, însă știm că va fi una de durată va consuma resurse pe care statele africane nu le au, e o problemă care oricum trebuie înfruntată. Economia anumitor state, există 12 state care au înregistrat o creștere economică, au creat multă bogăție și care ar putea să care ar putea, dacă ar dori, să redistribuie o parte din această bogăție pentru a răspunde astfel, într-o anumită măsură, exigențelor obiectivelor de dezvoltare durabilă. Există după aceea un fenomen interesant, acela al stagnării costurilor sau chiar uh, regresul costurilor uh, materiilor prime. Cred că Europa are vocația unei prezențe mai uh, predominante, mai solide și summitul cred că va da mai multă vizibilitate relației Africa-UE. Există totuși uh, o piedică pe care cred că trebuie să o evităm. Aveți uh, o serie de inițiative de cooperare justificate, da, cooperare pe plan economic, uh, securitate și așa mai departe, dar trebuie însă să avem grijă când vine vorba de dezvoltarea, de dimensiunea dezvoltării, pentru că dezvoltarea are propriile reguli. Iar uh, unul din aceste principii este principiul uh, ajutorului necondiționat. Dacă vrem să încurajăm prezența sectorului privat european în Africa, nu trebuie să facem acest lucru prin uh, ajutorul pentru dezvoltare, pentru că uh, altfel nu vom face decât să nu să ignorăm criteriile incluse în marile declarații sau convenții internaționale. Aș dori să vă spun că, din punctul de vedere al dezvoltării, ar trebui să insistăm asupra unui fenomen pe care noi înșine nu am reușit încă să-l stăpânim. Această conferință ne-ar permite să abordăm următoarea întrebare. Dacă Africa o va lua pe calea Americii Latine, mulți bogați, mulți săraci, dar o clasă medie mică, și multe amenințări pentru societate. Cred că e o adevărată problemă. Având uh, în vedere că e vorba de dezvoltare, e un parteneriat pe care va trebui să-l gestionăm, să-l organizăm, va trebui așadar să-i convingem pe africani să se implice în acest dialog. Dacă nu doresc acest lucru, nu putem să-i obligăm. Uh, pentru că uh, ne vor spune că avem destule probleme deja la noi acasă, încercând să reducem inegalitățile. Noi putem totuși să le oferim o experiență de un secol, un pic mai mult, în ceea ce privește redistribuirea bogăției, o fiscalitate de pildă care funcționează. n ați atras atenția asupra unor inițiative pe care le puneți în aplicare în sectorul guvernanței, cred că e un element important, și um, siguranța socială. Ne gândim de, cred că trebuie să ne gândim la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Fondul European pentru Dezvoltare. Avem de asemenea și programul panafrican. Poate ar fi cazul să favorizăm uh, inițiative de amploare, câteva inițiative de amploare, mai degrabă decât să încercăm să facem totul. Introducerea asigurărilor sociale în toate țările. Există țări africane care, unde lucrurile funcționează, Ruanda, unde peste 80% din uh, cetățeni au acces la siguranța socială. E o țară africană, deci lucrurile pot funcționa. În Malawi este o economie care merge destul de bine și acolo cetățenii uh, sunt afiliați la um, uh, Securitatea Socială în mare parte. Un al doilea exemplu, așadar, aflat practic la um, capătul opus al Ruandei, dar care arată că poate funcționa. Așadar, mai degrabă decât uh, să aruncăm cu bani în cele patru colțuri ale Africii, poate ar fi mai bine să încurajăm câteva inițiative punctuale care ne-ar permite să încurajăm în mod eficace mecanismele de redistribuire a bogăției. Mă întreb oare dacă acest summit nu ar fi ocazia oportună pentru a ne gândi așadar la această redistribuire. Pe scurt, da, uh, toată justificarea pentru cooperare pe care ați prezentat-o. Trebuie să luăm în calcul și evaluările ulterioare, dezvoltarea și alt tip de cooperare economică. Trebuie să încercăm să eradicăm sărăcia, încercând să ajungem la o înțelegere comună a obiectivelor de dezvoltare durabilă, traducându-le în realitatea Africii partenerilor noștri. Da, n-ați pus considerabil pe gânduri. Maria, Mulțumesc. Da, având în vedere că ne apropiem de ora prânzului, putem vorbi de hrană, atât uh, hrană spirituală cât și fizică. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitațiilor pentru prezentări. Ați vorbit foarte mult despre siguranță, despre stabilitate. Doresc să atrag atenția asupra unui lucru. Da, um, securitatea este foarte importantă, este o premiză de bază pentru o bună dezvoltare economică. Știm cu toții acest lucru, însă mă întreb întotdeauna din ce oală, cu ce instrumente vom finanța instrumentele cu care vrem să construim mai multă stabilitate. Eu am anumită reticență față de acest mai mult tot timpul. Vedem că după aceea nu avem bani pentru a finanța tocmai ce ne lipsește nouă, și anume investiții în locuri de muncă, locuri de muncă și încă o dată locuri de muncă. Da, com- um, combaterea sărăciei este obiectivul principal, obiectivul superior al um, ajutorului pentru dezvoltare și trebuie, într-adevăr, să finanțăm și prin instrumentele uh, corespunzătoare siguranța, însă această finanțare nu poate veni întotdeauna de la pușculița dezvoltării. Iată o idee pe care doream să uh, vă aduc uh, la cunoștință. Investiții pentru ocuparea forței de muncă locale, care vin mai ales uh, asociate la situația exportului de materie prime în Africa, cred că cu toții putem fi de acord uh, că trebuie să uh, sporească ocuparea forței de muncă locale și în linii mari, uh, dacă vrem că la fața locului să se poată prelucra mai multe materii prime, atunci înseamnă că noi va trebui să renunțăm la o parte a acestei prelucrări. Pentru că dacă materiile prime sunt prelucrate la fața locului, înseamnă că nu vor mai fi prelucrate la noi. Spuneați crearea unor piețe locale, dar ar fi consecința logică, e clar, materiile prime sunt prelucrate acolo, oamenii după aceea dobândesc venituri, vor putea prin urmare să achiziționeze ei înșiși produsele pe care le-au creat, putem crea așadar piețe regionale, e clar. Mă îngrijorează însă faptul că în, aceast, în acest context ați spus uh, ca în acest fel țările să poată profita mai bine de pe urma EPAS. Eu uneori uh, am impresia că Africa încearcă acum să creeze mai multe piețe locale decât o piață internă adevărată. Încearcă să um, creeze piețe regionale, așadar trebuie să vedem în ce măsură acest acord de parteneriat joacă un rol pentru că poate fi mai interesant de pildă să uh, introducă un produs pe piața europeană unde acest produs uh, va putea fi vândut la un preț mult superior decât cel pe care l-ar putea atinge pe piața africană. Am putea um, asista astfel la crearea unei uh, concurențe unde nu mai există marjă pentru uh, piețele regionale. Trebuie așadar să avem grijă să lăsăm această marjă de manevră pentru ca piețele uh, regionale să se poată dezvolta în mod adecvat. În continuare, agricultură. Vă sunt, uh, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește agricultura în Africa. Aceasta are un potențial considerabil. În plus, e clar, știm că există foamete pe continent, deci există un o, potențial considerabil. Acolo există potențial, de asemenea, pentru a produce mai mult. Nu trebuie să facem greșeala de a aplica metodele de producție pe care le avem noi aici în Europa, așa nume uh, industrializarea agriculturii. Nu trebuie să exportăm aceste metode. Avem probleme în Europa, eu sunt agricultoare, știu despre ce vorbim. Uh, vom atinge limitele industrializării aici. Le vom atinge, deși aici avem premize foarte bune pentru agricultură, premize care nu se înregistrează în Africa. Dacă vrem să folosim potențialul de a putea produce mai mult acolo, în Africa, trebuie să recurgem la alte metode. Ați vorbit de cercetare, mi se pare important. Trebuie să vedem uh, ce putem face recurgând la metode ecologice de agricultură? Este important pentru că nu e de ajuns să venim cu, pur și simplu cu îngrășăminte, avem nevoie de apă, apă există peste tot um, în mod nelimitat, trebuie prin urmare să creăm uh, metode care să permită capacitatea solului de a absorbi apa metode agrare ecologice, sunt de acord, avem nevoie de formare profesională de asemenea, însă nu trebuie să facem greșeala de a exporta metodele noastre industrializate crezând că cu mai multe îngrășăminte, cu mai multe pesticide vom putea um, spori producția. Vom reuși, într-adevăr, la început să facem acest lucru, după care ne vom confrunta cu alte probleme. Uh, în această dimineață am asistat la un mic dejun cu um, un ONG, Pâine pentru Lume, iar o reprezentantă a unui ONG din Argentina spunea că acolo, deși există uh, premise mult mai bune decât Africa, ne spunea foarte clar care sunt problemele cu care se confruntă, probleme pe care le-a adus agricultura industrializată uh, cu sine. Uh, și nu trebuie să repetăm aceste greșeli și să le aducem în Africa. Trebuie să plec uh, în altă comisie, îmi cer scuze, însă uh, v-am prezentat care sunt uh, acele aspecte care mă îngrijorează. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Poate pot uh, să scot în evidență o serie din observațiile făcute de colegi. În primul rând, Charles Gerens și ce spunea el, uh, E adevărat, lucrurile sunt în schimbare și există șansa că pentru anumite țări din Africa um, să capete un rol fruntaș uh, și să devină parteneri pentru Occident, s-ar putea într-adevăr să fie foarte interesant. Mă gândesc însă și la ce spuneai tu, um, referitor la un uh, așa zis stat al uh, bunăstării de um, asistență. Ban Ki-moon vorbea uh, la ultima întâlnire, de pildă, de uh, îngrijirile medicale universale, dacă ne gândim, um, acest sistem uh, de asistență socială în marea majoritate a statelor noastre a fost creat în, în vremuri de restriște economică, în țara mea de pildă în 1947, când a existat o, o revendicare socială și l-a permis oamenilor să se simtă implicați, să simtă că nu mai erau singuri, că nu erau abandonați. În urmă cu câțiva ani am luat parte la o întâlnire referitoare la prezența femeilor în uh, Parlament și ne-am întâlnit cu multe membre ale Parlamentelor care luptau pentru a introduce îngrijiri medicale la fața locului și sunt lucruri absolut importante poate, într-adevăr, e justificat să avem o atitudine cinică, mai ales dacă ne gândim că uh, continentul nostru nu a reușit să dea un loc de muncă tinerilor noștri, după care noi să venim să dăm lecții Africii. Mă uit de pildă la Spania, unde rata șomajului în rândul tinerilor este foarte mare. Dar trebuie să le dăm speranță, pentru că vorbeam de a nu ridica ziduri, ci de a da speranță, a crea speranță pentru viitor. În al doilea rând, vorbeam de parteneriatul de durată în Africa, de a avea un uh, interes comun. Ce impact va avea Brexitul asupra Africii și al Uniunii Europene? Pe mine m-au întrebat uh, foarte mulți reprezentanți statelor africane ce se va întâmpla, Marea Britanie va dispărea, Marea Britanie e un partener important pentru Africa, politica de dezvoltare după Brexit îi îngrijorează, Mă întreb um, dacă ați luat în calcul acest lucru. Nu știu ce va face guvernul britanic. Eu sper ca după Brexit să continuăm uh, relația cu Uniunea Europeană și cu SEAE, însă oamenii din afară nu știu cum uh, să interpreteze, ce să anticipeze. Mă întreb dacă ați uh, luat în calcul acest lucru în strategia pentru Africa. Au fost mai multe întrebări, nu știu cine dorește să răspundă în primul rând. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și aceste propuneri. După cum alții, lucrurile se schimbă și cred că felul în care Uniunea Europeană privește Africa se schimbă, politica UE față de Africa și deja integrarea Brexitului în această face să le schimbe, să, să-și schimbe părerea față de Uniunea Europeană. Cred că ultimii ani au arătat foarte clar că sprijinim acele țări uh, serioase ca în, uh, în Sahel sau în uh, Conul Africii. Niciun alt partener nu face ceea ce facem noi. Ajutăm aceste țări, le permitem să rămână în picioare în lupta lor împotriva um, terorismului, sărăciei, foametei, suntem un partener de încredere. Atunci când uh, se schimbă toate variabilele, există în continuare uh, un lucru care rămâne neclintit și anume Uniunea Europeană. Este foarte important pentru relația noastră, dar e și o mare răspundere, pentru că în anii care vin va trebui să ne asumăm această răspundere. Schimbări pe continent, după cum spuneai. Există un raport excelent al Fundației Mohiba care vorbește despre Africa într-un moment de cotitură. Într-adevăr, se întâmplă multe lucruri bune, dar există și multă incertitudine în continuare. Noi ce facem? Um, ne concentrăm asupra celor țări unde acest moment de cotitură trebuie încurajat. Ne concentrăm asupra păcii, securității, dezvoltării economice. S-a amintit terorismul, dar și alți colegi vorbeau de securitate, stabilitate și resurse. În ultimii ani am arătat că putem face mai bine legătura între securitate și stabilitate și cred că e una, uh, este un element principal al strategiei Federica Mogherini. Am putut demonstra Că în acest fel putem avea un impact mult mai bun, știm că trebuie să ne îmbinăm mult mai bine instrumentele. Iată, în tocmai una din provocările pe care va trebui să le abordăm și să le discutăm la summit, despre cum putem folosi mai bine facilitatea pentru pace, facilitatea africană pentru pace, cum putem încuraja statele membre să investească mai mult în securitatea de pe continent, și cum să facem uh, o mai bună îmbinare a instrumentelor financiare, să nu ne limităm doar la investiții în securitate, ci să creăm un pachet combinat de investiții financiare și investiții în securitate. Viitorul Africii în uh, sensul unei societăți inclusive. E clar, statele africane sunt state suverane. Parteneriatul nostru se clădește pe această valoare a societății inclusive. Statul social, iată ce urmărim în fiecare domeniu, fie că e vorba de participare politică sau de dimensiunea economică. Pentru a conchide, Brexit e probabil elementul cel mai complicat. Răspunsul pe care îl oferim și pe care îl transmite legațiile noastre, indiferent ce se va întâmpla după aceea, cele 27 de state membre care vor rămâne în Uniunea Europeană vor continua să se implice în Africa. Bineînțeles că suntem mai puternici împreună cu Marea Britanie. Marea Britanie e un partener important atât din punct de vedere politic, cât și uh, când vine vorba de finanțarea pentru dezvoltare și sperăm, după cum spuneați, ca și după Brexit, parteneriatul nostru să fie unul strâns, atât din punct de vedere politic, cât și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Mulțumesc! Reflexion de, de... Mulțumesc. Am să încep cu comentariile făcute de domnul Gărenț uh, legate de aspectele geostrategice. Există uh, problema Chinei, uh, problema Brexitului și Statele Unite, însă uh, un alt lucru pe care l-au înțeles partenerii africani este această schimbare de paradigmă europeană. Pentru că înainte angajamentul nostru față de Africa se baza în primul rând pe valorile noastre, politică de dezvoltare, și aceștia au înțeles acum că în urma crizei, aș spune, a crizei migrației, a apărut și un alt aspect de interes. Deci există o luare de conștiință în Europa care ne-a făcut să ne dăm seama că ceea ce se întâmplă acolo are un impact direct asupra noastră. Și asta este important pentru că conferă relației noastre un nou echilibru potențial și în ciuda faptului că de decenii tot încercăm să schimbăm uh, parteneriatele, relația între donator și uh, recipient uh, pentru a ajunge la o egalitate între cei doi, de data aceasta ne dăm seama că există un interes de partea europenilor pentru ca partenerul să se descurce mai bine și asta oferă un context bun pentru o relație mai echilibrată. Și uh, marea diferență, practic, între noi uh, și uh, alții care uh, mai sunt pe continent uh, este faptul că noi vom respecta în continuare acest principiu esențial, cum ar fi, de exemplu, uh, durabilitatea intervențiilor noastre. De altfel, acest lucru a fost apreciat foarte mult și asta nu am făcut-o doar pentru a da bine, ci faptul că am încercat să vedem care este agenda 2000 2063 uh, ca punct de plecare pentru viitorul relației noastre cu Africa. Deci, iată, uh, începem cu o agendă valabilă și, uh, practic, această însușire a angajamentelor este un punct de plecare. În al doilea rând, summitul. Mm, summitul, bineînțeles, este momentul la care multe lucruri s-au hotărât deja dinainte. Însă, în general, summiturile sunt momente în care se fac declarații de intenții. Deci se vorbește despre ce vom face. Iar noi, și tocmai de aceea munca dinainte pregătitoare este esențială, mergem la acest summit nu doar pentru a face declarații legate de bunele intenții, ci a vorbi de rezultate tangibile. Deci, uh, importanța acordată acelor uh, flagships, uh, acelor acțiuni emblematice și a faptului că dorim să arătăm că nu e vorba doar de mituri, e vorba de realitate. Și aceasta ne aduce la un alt comentariu. În primul rând, democrația. E clar că China, din punct de vedere al dezvoltării și a progreselor de dezvoltare pe care le-a făcut n-ar fi ajuns uh, unde a ajuns dacă n-ar fi avut această politică demografică cu un singur copil. Deci dacă vedem care este tendința demografică și nivelul de creștere economică, e aproape imposibil să compensezi uh, această creștere demografică cu uh, o creștere economică atât de mare. Deci e clar că creșterea economică trebuie să încetinească forțat. Și aici un element esențial este uh, reprezentat de femei, de această emancipare a femeilor și a fetelor. Vorbim aici despre educație și locuri de muncă toate studiile pe care le-am făcut, toate angajamentele pe care le avem la nivelul Națiunilor Unite și altora, uh, altor instituții ne arată că emanciparea femeilor este singurul mijloc prin care se va atinge acest uh, obiectiv. Dumneavoastră v-ați referit la femeile de la Parlament, uh, dumneavoastră ați menținut uh, legătura cu Silvana Conmelit, care are un rol esențial și a desfășurat o activitate deosebită tocmai pentru a influența rolul femeilor și a fetelor în politică. Acest element este definitoriu pentru angajamentele noastre și acesta l-am menționat la capitolul guvernanță. După cum știți, este important pentru tot ce ține de uh, finanțarea publică, dar și în domeniul uh, mobilizării resurselor naționale. Tocmai în acest fel ajungem la chestiunea fix fiscalității a unui buget de stat bine gestionat, care este un punct de plecare esențial pentru o redistribuție echitabilă. Și aici ajungem la agenda politică și Ruanda este un exemplu bun, într-adevăr, însă nu avem prea multe Ruanda în Africa din păcate uh, cu un uh, președinte care poate nu ne place atât de mult, dar știe încotro se îndreaptă, are un executiv care știe ce strategie să urmeze și acesta nu este neapărat un model uh, ușor de reprodus în altă parte. Malawi, de exemplu, este un exemplu foarte bun pentru că intervențiile noastre au fost foarte centrate pentru a avea un sistem de asigurare socială, o agendă pe care am susținut-o încă de la început și acum încercăm să o extindem de altfel pentru a întări durabilitatea uh, sistemului. Și aceasta făcând astfel încât uh, să existe destui care să producă pentru a putea oferi pe de altă parte. Și vă pot prezenta uh, ultimele programe pe care le-am uh, adoptat, de exemplu Cunima, care reprezintă un exemplu mm, modelic pentru a face legătura între producție și redistribuție. Bineînțeles, există și factorul politic, important de exemplu în Etiopia. E clar că primul ministru a văzut că motivul principal al problemelor pe care le-au avut uh, anul trecut a fost sentimentul populației că Etiopia, deși a avut o creștere economică puternică și asta deși este o țară care nu are neapărat resurse naturale, deci din punct de vedere economic nu stă prea bine, dar siguranța alimentară a fost gestionată foarte bine și totuși rezultatele n-au fost uh, redistribuite în mod echilibrat. Deci, iată, populația a înțeles acest lucru și aici uh, trebuie să lucrăm mai mult. Întrebările pe care le-a adresat Maria, aș răspunde și la acestea. În principiu, uh, acestea au de-a face cu acel principiu al procesării la nivel local. Suntem absolut de acord în legătura cu piețele regionale, capacități și abilități care trebuie susținute. Toate acestea uh, se fac uh, uh, cu ajutorul unor organizații precum Trade East Africa. E vorba de organizații care fac o cartografiere pentru a vedea cum poți face legătura între programe și piețe, piețe principale, piețe secundare, cum poți să faci interdependența între ele. Și eu cred că concurența în ceea ce privește uh, producția și exportul către piața europeană, nu cred că este chiar atât de reală. Dacă ne gândim, de exemplu, la Kenya, uh, la fasolea verde care ajunge aici, însă, pe de altă parte, e vorba de un tip de produs diferit care este produs acolo, dar pentru piața locală, cu totul diferit de cel care ajunge aici. Deci nu cred că există o adevărată concurență între cele două. E clar că noi nu vom promova o industrializare masivă a sectorului agriculturii, în primul rând pentru că uh, demografia și uh, crearea de locuri de muncă sunt atât de importante pentru noi. Trebuie să vedem că există potențial, în special la nivel local. Asta ne interesează să promovăm și să avem o valoare adăugată. Cu dezvoltarea și alte elemente care au fost menționate, uh, cercetare, bineînțeles, este absolut necesară și încercăm să o promovăm și uh, JRC are foarte multe informe- informații pe această temă. Acum realizează un uh, studiu uh, in extenso despre Africa. Eu am lucrat uh, de multă vreme pe tema Africii și ei de asemenea și am fost surprins de cantitatea enormă de informații pe care o prezintă. Uh, Uh, de exemplu, în gestionarea resurselor uh, hidrologice. E vorba de o monitorizare pe o perioadă de 31 de ani a tuturor acestor resurse uh, în funcție de mărimea surselor. Deci, într-adevăr, e de-a dreptul impresionant analiza pe care o fac și informațiile pe care le oferă. Probabil că raportul va fi disponibil în cursul verii, deci peste câteva luni de zile. În ceea ce privește impactul Brexitului, s-au spus deja destule. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să dau și eu două exemple. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru comentariul interesant pe care l-ați făcut și uh, ce ați spus, că n-ar trebui să construim ziduri și să lăsăm loc speranței. E vorba aici și de felul european de a face lucrurile și vreau să vă dau două exemple în acest sens pentru a vedea cum reacționează europenii. Să încercăm să avem o, o dezbatere uh, și să pregătim lucruri emblematice pe care le pregătim de altfel și pentru summit. Chestiunea uh, migrației Um, atunci când s-a vorbit despre speranță și de a nu construi ziduri, în special pentru tineri. Dacă urmărim problema migrației, vedem că Uniunea Europeană a negociat o abordare echilibrată cu partenerii africani în 2015 la summitul de la Valeta. Acolo se vede uh, cum se pune accentul pe migrația legală, pe identificarea cauzelor uh, migrației, rețelele criminale, uh, problema protecției și, de asemenea, problema uh, readmisiei și a returnării. Avem acolo exemplul felului european de a lucra. Un alt element pe care aș vrea să-l prezint este cum lucrăm noi, europenii, în părțile cele mai vulnerabile, cele mai fragile ale Africii pentru că atunci când primești o analiză asupra unui conflict, indiferent că e vorba despre Somalia sau Mali, multe din problemele prezentate au de-a face cu faptul că oamenii nu au acces, de exemplu, la oportunități de dezvoltare. De aceea e nevoie în special de securitate și aceasta este modalitatea europeană. De exemplu, pentru Mali avem susținere militară, avem Uh, forțe, susținerea forțelor uh, de poliție și de securitate, de asemenea aspectele de dezvoltare, stabilizare, asistență umanitară și așa mai departe. Important să spunem, da, acesta este felul european de a lucra și să devenim vizibili uh, în dezbateri precum cele pe care le avem astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, e foarte interesant și mulți colegi ar putea fi interesați de aceste teme. Din păcate, comisiile se întâlnesc în același timp și mulți colegi au plecat pentru că sunt alte ședințe în același timp. Dar a fost o prezentare foarte interesantă și vom avea un raport din proprie inițiativă pe tema strategiei pentru Africa. Deci este un punct de plecare foarte bun. Dacă mai doriți să adăugați ceva, vă rog. Da, aș vrea să repet un lucru pe care l-a menționat deja Gunnar. E vorba de importanța mobilizării statelor membre și aici dumneavoastră puteți uh, juca un rol important, pentru că doar atunci când vom avea un efort uh, colectiv, atunci uh, vom putea face ceva la nivelul relației cu Africa. Da, cred că putem face ceva cu parlamentele naționale. Data viitoare, când ne vom întâlni, am putea introduce acest punct uh, pe ordinea de zi, strategia pentru Africa. Și membrii parlamentelor naționale, în mod normal e vorba de președinții comisiilor de dezvoltare din parlamentele naționale. Um, am avut uh, în urmă cu doi ani la Luxemburg o întâlnire foarte interesantă. Uh, deci ne putem gândi la adăugarea unui astfel de punct pe ordinea de zi la întâlniri similare atunci când sunt programate. La toamna cred că e programată o astfel de întâlnire. Oricum vom ține cont de aceste aspecte în uh, dezbaterile noastre uh, curente și ar putea fi util Ați menționat uh, proiectul din Malawi. Noi putea transmite eventual informații detaliate despre acest proiect și dacă sunt uh, inițiative interesante, să ne spuneți și nouă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Yeah, I can yeah. say, yeah. So, thank you, colleagues. Our next item is in camera which means... Următorul punct uh, va avea loc cu ușile închise, deci cei care pot rămâne sunt membrii, asistenți, uh, staful grupului, secretariat, uh, SEAE și Comisia Europeană. Dacă avem să vizite din afară, îmi pare rău, este o întâlnire cu ușile închise, deci nu puteți rămâne în continuare. V-am rugat de aceea să părăsiți sala cei care nu puteți rămâne.